acestui oraș și că se va ține cont de punctul lor de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Han. În încheierea dezbaterii s-au prezentat trei propuneri de rezoluție, așa că dezbaterea i-a sfârșit aici și trecem la voturi. Avem un prim vot pe marginea rezoluției comune asupra Pakistanului din partea șase grupuri politice, fără amendamente. Vom vota, vota ansamblul acestui text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cu unanimesc. Belarusul. Și aici există un proiect de rezoluție comună, fără amendamente, pentru, împotrivă, abțineri. Și această rezoluție cred că se adoptă cu unanimitate sau aproape unanimitate. Trecem acum la votul asupra patrimoniului cultural al Cașgarului. Avem amendamentul 1 la considerentul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Insgesamt Proiect de rezoluție comun. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Se închide votul. Patruzeci și șase voturi pentru, unul împotrivă și cinci abțineri. Se adoptă. Am primit poziția Consiliului într-o primă lectură și de asemenea poziția pentru prima lectură din partea Comisiei și acestea vor fi trecute în procesul verbal. Începând de acum vom avea un termen de trei luni pentru ca Parlamentul să se pronunțe, începând cu 9 martie 2011. Procesul verbal al acestei întâlniri va fi prezentat la începutul viitoarei ședințe plenare pentru a fi adoptate. Rezoluțiile